Kiitoksia sitten Rova Saahe ja sen jälkeen Kavadaan, mutta Rova Saahe, teillä on seuraava. Sorry, my name sounds different in Finnish. <laughs> I couldn't recognize my name. I'm sorry, Chair. Um, <laughs> but thank you anyway.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 and whether this aspect of, of informing people should be integrated in the platform on which the citizen initiative can take place. Um, thank you. Kiitoksia. Sitten herra Kavada ja sen jälkeen rouva Tuun vastaaja. Otetaan taas kolme seuraavaa. Kavada, olkaa hyvä. Merci, euh, Monsieur le Président. D'abord, euh, merci pour votre travail, euh, Madame la rapporteure.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 Well, thank you very much. Uh, I'm sorry for that, but uh, is it all right for me to, uh, as I understood the, uh, the chairman, it was all right to speak Danish? Yeah. Okay, thank you very much. <laughs> uh, I'll continue in Danish then. Uh, uh, til Fortun vil jeg også sige, at uh, tak for en god rapport. Uh, jeg har også fuld sagen med interesse, og synes, at der er taget højde for mange af de, uh, de ting, som uh, vi har haft uh, spørgsmål til. Uh, specielt vil jeg gerne fremhæve spørgsmålet om at uh, begrænse sig til et enkelt eller to stykker papir.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 doamnă președintă Mulțumesc, președinte. Eu știu că e vorba de o temă importantă, de o temă sensibilă și că de multe ori putem comite greșeli pe marginea acestei teme. Însă haideți să fim foarte clari. Mie mi se pare că ar trebui să vorbim mai întâi despre dorința de integrare a romilor. Pentru că în Spania, spre exemplu, avem o, o asociație, o comunitate de rom foarte importantă, care deja este integrată perfect sau aproape perfect, face parte din națiunea spaniolă și participă la societatea spaniolă. Însă acest lucru nu se întâmplă cu. nu e același lucru și cu romii. Acum câteva vreme, împreună cu colega noastră, cu doamna Maria Teresa Sanchez, am uh, mers în orașul Babalona, aproape de Barcelona, existau acolo 250.000 de uh, locuitori și acolo există uh, foarte mulți romi care nu se află într-o tabără, ci care au case și conviețuiesc cu oamenii de acolo, dar care pun probleme mari în ceea ce privește uh, vecinătatea. Și în momentul în care discutăm cu ei, vedem că există o dificultate reală pentru ei pentru a se integra, pentru ca să meargă copiii la școală, pentru a adopta o formă sau alta de cultură nu este că nu, noi n-am vrea să facem nimic pentru ei, ci pentru că ei nu-și doresc să se adapteze mediului în care trăiesc. Și mie mi se pare că aici e vorba de o temă importantă pe, pe care trebuie să o luăm în considerare. În plus de aceasta, cred că ar trebui să facem eforturi importante în țările de origine ale romilor, pentru că există fonduri europene care de multe ori nu sunt utilizate tocmai pentru integrarea acestor comunități rome în țările de origine. Și ceea ce știu că ceea ce spun eu poate să pară dur, poate să pară dificil de acceptat, însă dacă nu vrem ca această temă să uh, fie preluată de partidele de extremă dreapta și că mulți cetățeni să continuă să voteze pentru aceste partide, e bine, cred eu că ar trebui să luăm taurul de coarne și să dăm dovadă de curaj în momentul în care abordăm astfel de subiecte. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Vergia. Mulțumesc, doamna președinte. E un subiect dificil și e un subiect care de multe ori pune probleme, e vorba de polemici. De câte ori se discută despre discriminare, așa stau lucrurile. Există o tendința aceasta, prin modul în care abordăm problema, să se stigmatizeze populațiile despre care discutăm. De aceea eu aș dori ca mai întâi raportorul nostru să fie atent atent cui anume se adresează acestui raport și care sunt populațiile implicate. Uh, noi ne aflăm aici în Comisia pentru Cultură și cred că primul lucru pe care trebuie să-l știm este despre cine exact discutăm, despre ce populație discutăm, cum anume aceste populații se definesc ele însele. și uh, sensul, aș spune eu, la nivel european a comunității rome, mie îmi convine foarte bine. Modul în care această comunitate a fost definită la, la nivel european ne permite să evităm orice greșeli și ne permite să avansăm în modul în care noi ne adresăm acestor populații. Al doilea punct asupra căruia aș fi vrut să insist este următorul. Uh, eu cred că față de toate minoritățile culturale putem avansa, dar nu trebuie să încercăm să le impunem modelul nostru. Dar să nu trebuie să facem acest lucru, pentru că dacă le impunem un model, atunci nu avansăm. Ca să avansezi, trebuie să recunoști pe cel care se află în fața ta. Și dacă nu faci acest lucru, atunci uh, pur și simplu ajungi la discriminare. Cred că acesta este chiar abecedarul discriminării. Nu trebuie să impui nimic. Un al treilea element asupra care aș fi vrut să insist. Nu cred că este suficient din partea Uniunii Europene să acorde fonduri pentru ca o politică să devină dintr-o dată eficientă. Acest lucru mi se pare oarecum, știu eu, un fel de model care nu trebuie urmat. Uh, pentru că uh, știm foarte bine că banii care au fost uh, consacrați romilor uh, nu au fost încă utilizați. De ce aceste fonduri nu au fost utilizate? Am putea poate să recunoaștem că guvernele care se află la originea anumitor forme de discriminare și nu arăt pe nimeni cu degetul, nici un stat, nici un guvern, pentru că nu vreau polemică pe această temă. Ar trebui să știm care ar fi cea mai bună metodă pentru a ușura integrarea acestor populații rome. Iată ceea ce doream să spun ca o introducere în această dezbatere. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Scuria. Mulțumesc, doamna președinte. E bine, acest aviz ajunge la momentul potrivit în comisia noastră, având în vedere dezbaterile care au avut deja loc. Sunt de acord cu raportorul nostru. Nu trebuie să abordăm Uh, acest subiect uh, dând dovadă de dogmatism, ci trebuie să analizăm punctele esențiale, și anume competențele care revin comisiei noastre parlamentare. Să insistăm pe latura cultură, pe latura educație și pe latura sportului. Într-adevăr, aceasta mi se pare o idee bună din partea raportorului. Dar, încă o dată, trebuie să fim de acord, să poate să ne explicăm punctul de vedere. Spre exemplu, în ceea ce privește școlarizarea, Știți că aici există o problemă evidentă. Există guverne la nivel local care cheltuie sume importante pentru a școlariza copiii romi. Din păcate, locurile uh, în școli uh, nu sunt uh, completate de acești copii, pentru că uh, familiile se confruntă cu dificultăți. Nu spun că nu ar vrea copiii să meargă la școală sau că nu vor să-și trimită copiii la școală, ci pur și simplu au dificultăți, iar școala devine în acest context un element esențial, e o primă etapă de integrare. Dacă vrem ca acești copii să fie cu adevărat integrați, trebuie neapărat să meargă la școală. Dacă nu, nu vor reuși să-și găsească un loc de muncă, nu vor reuși să aibă un rol de îndeplinit în societate. Am văzut școli în care copiii treceau dintr-o clasă într-alta, chiar dacă nu pricepau o buche din limba care se vorbea la școală și din programa de învățământ și nu știau absolut nimic, nu învățaseră absolut nimic. Nu cred că asta e cea mai bună metodă de a integra copiii. Noi trebuie să dezvoltăm anumite programe de învățământ, dar în același timp să le respectăm și obiceiurile, în așa fel încât acești copii să se poată integra în societatea în care trăiesc. Dacă nu, înseamnă că aici noi pur și simplu spunem vorbe goale. E nevoie de un schimb de idei în ceea ce privește rolul școlilor, în ceea ce privește învățământul. Să lăsăm deoparte orice formă de dogmatism și de ideologie. Să facem în așa fel încât să existe o adevărată integrare. Doamna președinte? Tämä on vaikea asia ja nyt kun sallin, että... Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că subiectul este unul destul de complicat. Trebuie să spun că Uniunea Europeană și-a dorit poate extinderea mult prea repede, prea precipitat. Și iată că ne confruntăm acum cu o serie întreagă de probleme. Uh, bineînțeles, pe alocuri situația s-a îmbunătățit, însă situația drepturilor omului încă rămâne destul de delicată nu cred că a venit momentul acum să avem uh, diviziune între grupurile politice. nu cred că a venit momentul să facem comparații, să spunem, uite, în Italia integrarea e mai bună decât în altă parte. Nu. Dumneavoastră știți, domnule Tacula, romii la noi sunt foarte bine integrați, însă e adevărat că încă mai există la anumite niveluri anumite probleme. Probleme, știu eu, de, de violență, însă cei drept, e vorba de cazuri izolate. Și plecând de la aceste cazuri izolate, există riscul de stigmatizare. Eu cred că trebuie să fim prudenți în acest dosar și trebuie să ținem seama și de un alt element, și anume suveranitatea ar trebui ca fiecare să fie în măsură să decidă cine poate intra pe teritoriul său și cine nu. Nu uitați că mai există și libertatea de circulație, care este consfințită în Uniunea Europeană. Deci trebuie să găsim un echilibru între aceste elemente. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul doamna Costa. Mulțumesc, doamna președinte. Avem aici o inițiativă din partea Comisiei care ajunge la momentul potrivit, la momentul oportun, având în vedere că discutăm despre valori fundamentale. Comisia noastră parlamentară trebuie să-și aducă contribuția la acest document, în așa fel încât să aprofundăm lucrurile. Dacă nu facem acest lucru, atunci comisia noastră ar trebui să spună în final că integrarea nu este posibilă. Eu cred că această opțiune nu este o opțiune bună, nu-i așa, domnule Tacula? Sunt convinsă că vom reuși să găsim care este uh, rolul nostru uh, în acest context, uh, în cadrul acestei dezbateri atât de delicate și sensibile în ceea ce privește integrarea romilor. Dar să nu pierdem din vedere că noi facem parte din Comisia pentru Cultură. Deci va trebui să abordăm și dimensiunea interculturală a acestui uh, dosar. Și poate că aici intervine elementul cel mai complex, cel mai greu de definit. Trebuie să insistăm asupra anumitor valori, valori europene, spre exemplu, drepturile fundamentale, nediscriminarea minorităților, respectarea minorităților, iată elemente esențiale. Pe de altă parte, însă, nu trebuie să uităm că în contextul acesta juridic, în contextul statului de drept, trebuie să susținem ideea integrării. Um, nu sunt tocmai de acord când aud că ar exista o reticență din partea romilor în ceea ce privește integrarea. Eu pot să vă dau exemple total opuse. Dacă vreți să vorbiți despre integrare, trebuie să țineți seama de condițiile în care aceasta se poate face. Când discutați despre romi, trebuie să țineți seama de realități diferite. Și nu trebuie să uitați și nici latura, aș spune eu, individuală. De altfel, în... discutăm acum despre posibilitatea libera circulație a romilor în Uniunea Europeană, pentru că ei sunt cetățeni europeni. Avizul nostru ar trebui să integreze și anumite experiențe de integrare reușite în anumite țări. Și Cred că aveți dreptate, domnule vicepreședinte. Nu trebuie să arătăm vreun stat membru sau altul cu degetul, pentru că fiecare are o istorie diferită. Și eu am să vă dau două exemple. Putem avea o compatibilitate între, pe de o parte, taberele de romi și, pe de altă parte, anumite uh, municipii. Mă gândesc la un exemplu concret din nordul Italiei. Există o tabără de romi care a fost închisă și acești romi au fost prin uh, anumite burse de studii și așa mai departe, anumite posibilități financiare, au reușit să fie integrați în comunitatea urbană care se afla în apropiere. Și cred că trebuie să împărtășim la nivel european acest tip de experiențe, de metode. Pentru că dacă nu, atunci vom discuta despre un fel de problemă de ordin public, ceea ce ar fi o greșeală. Sau atunci am avea o altă posibilitate și anume să refuzăm să discutăm acest subiect. Nu, noi trebuie să găsim o cale de mijloc, să ne găsim propria noastră cale. Din Eile, ich möchte nur noch einen Gedanken hinzufügen. Mulțumesc. Pe scurt, aș dori să adaug o idee. S-a spus că se fondurile trebuie folosite în mod adecvat. Cred că trebuie să ne gândim dacă ar fi posibil sau nu încercăm ca populația din jurul comunităților respective să um, îi ajute pe romi să, să se integreze în niște parteneriate și copiii să meargă împreună să, la școală, să se împrietenească cu cei din, veci, din vecini. Cred că acest lucru se întâmplă în unele comunități. Uh, vă rog frumos, dacă doresc să luați, să luați cuvântul, să vorbiți foarte puțin, foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu într-adevăr cât mai, uh, să, să vorbesc cât mai pe scurt. Cred că trebuie să păstrăm aici lucrurile într-o oarecare perspectivă. respecter la diversité. Nu trebuie ca sub pretextul diversității culturale să ne ascundem după deget. Nu e vorba nici de a impune un model social sau un mod de viață și trebuie să recunoaștem că modelul adoptat de romi, să-i numim pe numele lor, ne pune probleme astăzi și dacă avem dificultăți de, de, de integrare, doamnă, vă rog să mă lăsați să vorbesc, dacă avem probleme astăzi, spunem în orice caz, avem o problemă de respect, așa cum avem o problemă de respect și cu romii, nu-i așa, doamnă? Nu respectați uh, libertatea de exprimare Bineînțeles că avem valori fundamentale, însă doamna Costa spunea că pentru anumite persoane uh, integrarea este imposibilă, în orice caz ea este un eșec pentru unii. Asta este situația, să privim lucrurile în față, suntem membri ai Comisiei Cultură și trebuie să o luăm uh, din această perspectivă problema, să o abordăm și ne trebuie o problemă, o soluție uh, comună, uh, un schimb de practici, de soluții care s-au dovedit uh, fezabile și nu numai să condamnăm ceea ce se petrece astăzi, și vă rugăm, vă rog, uh, vă rog să nu devenim judecători a ceea ce s-a întâmplat astăzi, uh, s-a întâmplat în Franța. Trebuie să ne preocupăm de probleme cât se poate de reale astăzi. Vă mulțumesc. Da, Uh, este clar că trebuie să ne ducem aportul la uh, aducerea de soluții și nu să fim judecători sau procurori. În sfârșit, domnule Hanula, ultimul cuvânt. Ă, puheenjohtaja, olevan Paula, että... Da, mulțumesc, doamna președintă. Îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc în curând. Am verificat uh, programul mai. Voi reveni mai târziu. Dar Așa, într-adevăr, stau lucrurile. Avem nevoie de un proiect valabil. Și s-a făcut și o propunere de buget, așadar trebuie să găsim un model european. Dar dacă nu mai vorbim despre aceasta și chiar votați împotrivă, puteți discuta la nesfârșit, însă avem nevoie de un proiect concret. Adică pentru, pentru găsirea unui model european de integrare a copiilor de rom. Am fost la universitate în Finlanda. Acolo erau mulți copii de origine romă și în multe locuri avem romi în Finlanda. Nu cred că suntem o excepție. Dar avem nevoie, într-adevăr, de un model european. Avem nevoie de un proiect european. Chiar și în discuțiile noastre. De aici există tensiuni uh, între unele state. Avem nevoie de mai multe acțiuni și de mai puține cuvinte. Tot ceea ce s-a spus aici. Deci voi încerca să încorporez în proiectul meu și să le exprim pe scurt într-o declarație care să spună că avem nevoie de un model european cu cele mai bune practici posibile pentru a crea o viață mai bună pentru copiii de rom, pentru a asigura integritatea, integrarea lor în societate. Acestea sunt lucruri esențiale și aș vrea să mai adaug că acest lucru este important pentru că suntem, noi ca cetățeni ai Uniunii Europene, noi am clădit Europa pe cenușa Holocaustului și am spus că acest lucru nu trebuie să se mai repete. În Holocaust au murit evrei, dar au murit și romi. Și drepturile, drepturile omului trebuie să fie respectate, cu adevărat. Bun, mulțumesc. Încă o luare de cuvânt. Vreau să insist asupra unui aspect. Ne găsim în Comisia Cultură și n-am vorbit absolut deloc de cultura romilor. Aș dori să spun că dacă dorim ca romii să vină spre noi, nu putem pur și simplu să le cerem să uh, trăiască ca noi, să aibă același valori ca noi. Ce înseamnă cultura romă, cultura lor? Uh, este vorba de aici mai multe aspecte. Cinema, Ehm, cântece. Nu știu dacă ați văzut și știți ce înseamnă munca de cineasta lui Tony Gatliff, de exemplu. Ehm, alte genuri de artă. N-am vorbit deloc despre aceste aspecte și este mare, mare păcat, pentru că Romii au o cultură foarte puternică. Liebe Frau Benarab. Doamna, vă mulțumesc foarte mult. Știm acest lucru, știm că trebuie să facem eforturi pentru a pentru ca romii care uh, trăiesc împreună cu noi în societate să fie integrați în societate. Nu trebuie ca ei să aibă o societate a lor care să trăiască la periferia societății noastre. De aceea trebuie să, trebuie să, de exemplu, când să te integrezi într-o țară, să mergi la școală în țara respectivă. Mă bucur foarte mult că unii copii de romi merg la școală, dar în regiunea mea, de exemplu, există o așezare de romi în care romii, copiii de romi, nu merg la școală trebuie să fie ajutați la școală, trebuie să existe sponsori care să-i ajute să se integreze în școală. Aceasta dorim, dorim empatie, dorim, dorim mm, simpatie, dorim ajutor. Există organizații în orașele noastre care pot face acest lucru, care se pot implica și care îi pot ajuta pe acești oameni care îi pot ajuta să se integreze în societatea noastră. Aceasta nu înseamnă că trebuie să-și, să-și piardă identitatea culturală, ci pot aduce în societatea noastră identitatea lor culturală. Aceste lucruri nu se exclud reciproc. Domnul Cavada, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Am, cer, am cerut cuvântul mai devreme, dar nu m-am agitat destul ca să mă bag în față. Așa că vorbesc acum foarte pe scurt cinci elemente pe care aș dori să le menționez într-o dezbatere destul de calmă, zic eu, și e foarte bine așa. În primul rând, romii sunt la fel de buni europeni ca și noi, poate chiar uh, mai vechi decât noi, indo-europeni, deci tipic europeni. Apoi, trebuie să facem distinție între cei care doresc să aibă un trai sedentar, să se stabilească într-o țară, și cei care doresc să continue un trai nomad, mobil. Migranții aceștia mobili. Apoi, Există două situații la care trebuie să ne gândim. În primul rând, situația normală, de fapt, dintr-un țări cum ar fi Spania, Austria, Acolo romii s-au organizat între ei, au organizații, au asociații și au fost ajutați și de autoritățile locale. Asta înseamnă că autoritățile locale de acolo chiar doresc integrarea lor și să știți că acolo a mers foarte bine uh, situația. Spania este un exemplu foarte bun. Acolo chiar avem o anumită clasă de mijloc rom, uh, rom avocați, medici uh, și așa mai departe. Să știți că nu numai cântăreții uh, au nu numai cântăreți, deși e foarte bine și așa. Și apoi mai este o altă situație, situația de sărăcie. Când vine vorba de romii aceștia sedentarizați, aici este o chestiune a statelor respective. Și să știți că când vine vorba de bani europeni, problema este cu statele europene care n-au dorit sau n-au putut să cheltuiască banii respectivi. Eu cred că acum trebuie să mergem încă și mai departe, mult mai departe. În mandatul acesta, în cel de, uh, precedent, am evocat aceleași aceleași lucruri. Vă amintiți, eu eram președinte, doamnă președinte, vă amintiți uh, cele două texte comunitare care doreau să reglementeze lucruri lucrurile în acest sens. Și anumite instanțe europene și chiar grupuri politice din Parlamentul nostru ne-au frânat, ne-au împiedicat să uh, ajungem uh, într-un punct dorit de doamna Moaci, uh, care era vârful de lance la acestei mișcări. Uh, E bine, cred că a venit momentul să creăm un statut al migranților europeni din interiorul Europei. Europeni ca mine și ca dumneavoastră, de care nu doresc să fie sau să aibă un trai sedentar. Pentru că uh, încă o dată, avem situația în care acești robi sunt sedentari, putem să îi uh, uh, integrăm. Există instrumente, dar pentru cei care migrează, care se mișcă de colo-colo, nu avem nimic. Și asta trebuie să facem noi. Și, în sfârșit, doamnă președinte, care ar putea fi drepturile unor astfel de persoane care migrează dintr-o țară într-alta? Încă o dată, persoane europene. Ce statut, ce pașaport ar trebui să aibă acestea? Care ar fi și îndatoririle acestora? Pentru că una ar fi educația Trebuie oare să uh, acești migranți să fie integrați în sistemul educativ din țara de primire? Poate că nu. Poate că ar trebui să vedem alte elemente, alte uh, valori culturale care trebuie să fie uh, predate acestor copii. Uh, în Europa. Deci care sunt drepturile și datoririle lor? Apoi, sănătatea. Există mari, mari probleme de sănătate la nivelul acestei populații și lucrurile nu stau deloc bine. Și în sfârșit, securitatea, siguranța. Bineînțeles că romii trebuie să respecte normele de securitate în țările de primire, pe de altă parte, și noi suntem nevoi. Trebuie să îi protejăm pentru că anumite țări, pe care nu le voi menționa expre, așa cam din regiunea Dunării, uh, nu respectă lucrurile. Romii sunt cei care sunt degrăsați și nu invers. Așa că nu avem dreptul să o luăm, să cântăm după ureche în această situație. Vă mulțumesc foarte mult. Fisas, Foarte pe scurt, doamna președinte. Câteva observații în ceea ce privește cele spuse de domnul Cavada. Ehm, în Spania avem ehm, romii spanioli. Eu pot să vă spun că am prieteni romi spanioli și, așa cum spunea domnul uh, Cavada, nu se ocupă doar de muzică. Unii sunt medici, unii sunt avocați, sunt perfect integrați în societatea spaniolă. Însă dificultatea pe care o avem noi cu acești, uh, nu este cu acești romi, ci cu cei pe care îi numim romi, dar care vin din țările din Est, în principal din România și din Bulgaria. Pentru că ei ne pun probleme în sensul că nu reușesc să se integreze și există și probleme între romii sau țiganii spanioli și cei care vin din aceste țări. In Deutschland haben wir uns angewöhnt. În Germania suntem obișnuiți să vorbim despre romi, nu vorbim despre țigani. Este un termen peiorativ acesta în Germania, vorbim despre romi. Nu vorbim despre țigani. Știm că dumneavoastră în Spania aveți o populație diferită, o populație care o istorie diferită și pe care o numiți țigani, care țin de populația, de această populație. În trecut îi, uh, spuneam, îi numeam și noi uh, țigani și ne plăcea foarte mult această muzică țigănească. Dar deci este o problemă aceasta cu multe fațete și o veți aborda cu multă înțelepciune. Știu că ar fi bine dacă v-ați întâlni cu domnul Cavada pentru a asculta părerile sale, pentru a putea înțelege mai bine poziția colegilor din Franța, pentru a le include în raport. Vă mulțumesc foarte mult. Acum mergem mai departe. Nu mai există aici niciodată. Mergem la următorul punct de pe ordinea de zi, 6. La propunerea domnului Scuria avem un, un vorbitor uh, oaspete, Gianfrancesco Lupatelli, președintele acest Europa. După cum știți, de la Lis Lisabona, în, tratatul, în tratat a intrat și sportul. A intrat și sportul. în următoarea perioadă legislativă nu vom avea un program sportiv foarte amplu, deoarece nu avem finanțele uh, acordate. Deocamdată Consiliul nu a fost foarte generos cu Comisia dar poate vom reuși să tragem niște concluzii astăzi vis-a-vis -vis de felul în care această comisie și uh, Parlamentul vor trebui să abordeze acest subiect în viitor. Domnul Lupateli, nu am și numele celui de-al doilea vorbitor. Aveți 15 minute la dispoziție pentru această prezentare. După care urmează 15 minute de întrebări și răspunsuri. Domnul Lucateli, aveți cuvântul. Eh, grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm să ne aflăm aici pentru a ne prezenta această asociație, Federația Europeană, dorim să mulțumim Euro- membrilor Parlamentului European, domnului Scuria, domnului Cavada. Avem foarte mulți prieteni și colegi care iubesc sportul. Mișcarea noastră, federația noastră, se numește Capitalele Europene ale Sportului și orașele europene ale sportului. Pentru a ajuta pe cetățeni să facă mai mult sport și să facă mai multe pentru țările lor. Am, aș dori să mulțumesc în mod special doamnei președinte, doamna PAC, pentru că ne-a invitat și ne-a primit. Țările candidate din 2012, Cardiff, Istanbul, Antwerp, cele trei țări candidate pentru 2012. Istoria noastră datează din 1998, când federația a fost înființată în Madrid. Mai multe asociații sportive au avut o idee foarte bună existentă la nivel european um, de a se și din diferite capitale europene s-au adunat, s-au întrunit la Madrid și primarul de atunci al Madridului era implicat în activități sportive și toți cetățenii Madridului, ca, ca toți cetățenii Madridului de altfel. Existau și multe unități sportive în Madrid. Am analizat situația atunci și în 2001 Madrid a devenit capitala sportului de frunte în Europa. A fost aceasta o mare realizare din partea, orașului, din partea orașului și la 1 decembrie am urmărit această activitate, inițiativă, deci după Madrid, după 2001, am trecut la Alicante, Rotterdam, Copenhagen, 2007, 2008 Varșovia, Milano, Dublin și Valencia. asociația noastră este pentru cetățeni, pentru ca aceștia să se poată implica cât mai activ în activități sportive, pentru binele lor, pentru sănătatea lor. Dau acum cuvântul domnului secretar general. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi Deci, a, a doua activitate importantă. Encore un. Merci. La, la deuxième activité importante, c'est que depuis quelque temps déjà, l'association a développé. A doua activitate uh, importantă este certi un certificat de calitate pentru managerii sportivi din orașe și este uh, vorba de un uh, proces uh, care se va încununa cu uh, o uh, omologare la nivel european. De asemenea, coordonăm schimbul de bune practici între diversele orașe și comune europene și pregătim un observator al practicilor sportive la nivelul municipal. Dacă poți să mergi mai departe cu uh, planșele, ajungem la unul dintre aspectele importante ale acest. E vorba de un sistem de includere, de incluziune Așa cum spune președintele Lupatelli, în fiecare an avem aleasă o capitală a sportului. În Europa am văzut Valencia în 2011, 2012 eh, vom cunoaște numele capitalei la sfârșitul acestui an. Deci, avem uh, orașe de mai mult de 500.000 de locuitori care sunt uh, implicate și care pot primi anumite premii, distinții, dar și orașe mai mici. Nu numai capitalele sunt uh, implicate. Avem până la urmă uh, 100.000 uh, de uh, localități care pot fi implicate și sunt implicate în activitățile acest. Următoarea planșă, vă rog. Aici uh, nu am făcut decât un rezumat al procesului de selecție pentru acest premiu, award. Uh, bineînțeles că pe site-ul web al asociației aveți detalii mult mai uh, în amenunțime, dar așa cum a spus președintele Lupatelli, procesul respectiv este destul de lung, se desfășoară pe, trei, pe mai multe luni și orașe mici și mari pot să participe la această competiție pentru a primi uh, premiul respectiv. Următoarele planșe, te rog. Cealaltă activitate foarte importantă pe care o avem noi este cea pe care tocmai am menționat, acel program de certificare sau certificate pentru managerii sportivi la nivelul orașelor. Pentru noi este foarte important ca cele mai bune practici să fie răsplătite cu recunoașterea acestui certificat de manager sportiv de mai mulți ani încoace măsurăm acest nivel de calitate în paralel cu inițiativa premiului și dorim să ajungem, cum am spus, la un adevărat certificat european care să favorizeze într-adevăr schimbul de bune practici între orașe, între centrele urbane, pe tot ce înseamnă sport. S-a semnat un, raport, un acord cu Universitatea din Pisa, dar și cu Universitatea Tehnică din Madrid pentru a uh, uh, întări uh, această inițiativă cu certificatul. Bineînțeles că implicăm și toate orașele care o doresc pentru a uh, obține acest certificat. Acum, contextul european, știți, uh, fără îndoială, nu trebuie să vă mai amintesc faptul că acest este o inițiativă care este recunoscută în Cartea Albă pentru Sporturi, Acțiunea 50, Ehm, deci competență comunitară, știți foarte bine, și în acest sens să știți că 60% dintre cetățenii europeni sunt implicați în activități sportive și un procent semnificativ eh, sunt înscriși în cluburi de sport. În acest moment pregătim eh, acțiuni eh, din cadrul Anului European pentru Voluntariat și lucrăm strâns cu serviciile de profil de la Comisie, acțiuni pregătitoare în domeniul sportului. În special dorim, datorită rețelei de care dispunem, cum a spus și domnul Lupateli, uh, avem 60 de uh, orașe care uh, sunt implicate, 33 au primit deja premiul respectiv. Dorim prin această rețea să promovăm ideea voluntariatului prin intermediul sportului s-a uh, făcut studii și se arată că există o diferen- diferențe mari în când ce privește voluntariatul în sport de la o țară la altă și prin aceste rețele dorim schimburi de bune practici pentru a favoriza și promova voluntariatul prin intermediul sportului. Când vorbim despre acest, să știți că nu vorbim despre sport, uh, sportul profesionist, ci de sport pentru toți acei 95% eh, dintre cetățenii europeni care nu sunt uh, implicați în activități profesioniste sportive, ci de uh, amatori și nici nu participă la competiții sportive. Cum a spus domnul uh, director, avem o inițiati- inițiative care există de 10 mm, ani încoace, inițiative sportive pentru cetățeni. Acum însă ne înscriem într-un context de recunoaștere a sportului ca și competență europeană, comunitară, uh, Sperăm și dorim să comunicăm și să cooperăm mai bine cu Parlamentul, cu Comisia și suntem dispuși să uh, facem dovadă de transparență maximă uh, pe tot parcursul acestui proces și pe toate activitățile și uh, um, tot ce înseamnă bugetul prevăzute. Vă mulțumesc, domnul Pateli. Ringraziamo la Commissione di questo. Ah, mulțumesc. Doresc să mulțumesc gazdelor și doresc să invit pe toată lumea aici, la Parlamentul European, pe 30 noiembrie, unde vom prezenta un premiu pentru, cu ocazia Capitalei Europene a Sportului și unde vom prezenta rezultatele concursului pentru 2012 Cardiff, Antwerp, care sunt orașele candidate. Plus, iar 20 de orașe mici vor primi prim, uh, premii. Italia, Spania, Irlanda, România, Regatul Unit. Cred că sportul este, implică uh, umanitate, prietenie, integrarea cetățenilor, pentru că îi implică pe toți cetățenii. Și tocmai pentru că s-a vorbit aici despre problemele romilor, cred că sportul într-adevăr ajută la integrarea acestor copii și ajută, iar prin intermediul Comisiei Europene, a Parlamentului European, într-adevăr sportul poate fi un instrument pentru educație. Mulțumesc foarte mult! Este adevărat? Este prima dată când am auzit, v-am auzit astăzi, dar Marco m-a rugat să pun acest subiect pe ordinea de zi. Sunt surprinsă că nu n-am uh, lovit încă de acest subiect. Ar fi trebuit să aud de dumneavoastră înainte de astăzi. Probabil că a fost vorba de o lipsă de comunicare adecvată între noi și dumneavoastră. Acum noi, noi 9 ani, am realizat un proiect de raport pe sport și poate că aș fi putut să vă ajut de atunci chiar. Însă în ceea ce privește sportul, sportul și includerea tinerilor în societate, în activități sportive, precum și implicarea imigranților, sunt subiecte foarte importante și E vorba de activități uh, cum ar fi integrarea tinerilor în societate prin fotbal. În următorii câțiva ani vom aborda probabil subiectul serviciilor voluntare, cum s-a menționat aici, anul voluntariatului. Și vom putea probabil să facem mai multe implicându-vă și pe dumneavoastră în, activit- în discuțiile din acest Parlament. Cum sunteți finanțați și cum cât de mult a furnizat um, Uniunea Europeană, cum este structurată organizația dumneavoastră, cât personal aveți, um, cât salariați, cât angajați, câte persoane sunt implicate în această organizație. Poate în afara Uniunii Europene există alte surse de finanțare care uh, ar putea ajunge la dumneavoastră regiunile sau uh, o municipalitățile participă din punct de vedere financiar sau nu la activitățile pe care le desfășurați. Acest premiu, acest premiu pe care l-ați prezentat este un titlu sau este și vorba de finanțarea unor activități sportive din orașele respective? Mulțumesc, doamna președinte, și doresc să mulțumesc și domnului Lupatelli pentru explicațiile sale referitoare la acces. Trebuie să vă spun, nici eu până acum câteva vreme nu cunoșteam acest și pe durata președinției spaniole, cu ocazia unei ședințe legate de sport, o ședință care a avut loc la Madrid, am avut ocazia să fac cunoștință cu domnul Lupatelli și am avut ocazia să descoper această inițiativă importantă. Domnul uh, Lupatelli mi-a, mi-a cerut să mă implic mai activ și să implic, dacă e posibil, și Parlamentul European mai activ în uh, activitățile ACES. Și mai mulți colegi uh, din Parlament ne-am întâlnit de mai multe ori și am creat un fel de asociere informală informală a prietenilor uh, capitalei sportive uh, europene în Parlamentul European. Și e vorba de o asociație total deschisă tuturor am fost eu ales președinte, doamna Silvia Costa este vicepreședinte și suntem mai mulți colegi care fac parte din această asociație. Însă mie mi se pare uh, că întrebările puse de doamna președinte Doris, Doris Pac sunt foarte importante, pentru că nu avem nici cea mai mică îndoială asupra faptului că e vorba de o muncă deosebit de importantă. Promovarea sportului este un element important și în final, promovăm un fel de marcă europeană. Spre exemplu, capitala sportivă europeană. De aceea cred eu că este foarte important să avem această legătură cu Parlamentul European, această transparență vis-a-vis -vis de acest în relațiile sale cu Comisia Europeană. Și mie mi se pare important să avem o participare bugetară în uh, favoarea acest. Am avut ocazia să discut cu anumiți funcționari din Comisia Europeană care lucrează pe domeniul sportului și le-am spus că dacă Comisia Europeană uh, ar vrea să lanseze o astfel de inițiativă, n-ar avea fonduri suficiente. Unite. Și atunci uh, le-am spus că ar trebui să acorde anumite fonduri uh, acestei asociații, ACES. Și dacă obținem o astfel de finanțare din partea Comisiei uh, în favoarea ACES, am putea avea și un control asupra muncii desfășurate. Știm că ne aflăm într-un moment dificil din punct de vedere bugetar, uh, și că vom avea poate dificultăți pentru a finanța sportul în general, așa cum spunea doamna președinte, dar cred eu totuși că ar fi un punct important. Sunt sigur că, dincolo de ceea ce vă vor spune, sunt sigur că colegii vor putea să ne informeze mai concret despre modul în care acesta este finanțată. Mulțumesc. Nu vreau să insist asupra importanței sportului în uh, Uniunea Europeană și în societățile, comunitățile locale Vreau doar să spun că noi, la nivel de Uniune Europeană, nu putem uh, influența foarte mult și stimula foarte mult uh, sportul de masă, sportul la firul ierbii, cum se spune. De aceea trebuie să găsim o modalitate prin care să impulsionăm administrația locală și comunitățile locale să investească mai mulți bani în uh, sportul de masă. Eu zic că ceea ce face această asociație este foarte bine pentru că asigură un stimulent în plus pentru comunitățile locale și această recunoaștere a faptului că sunt orașe, municipii, capitale care investesc în sport, această recunoaștere la nivel european poate să stimuleze administrațiile să investească și mai mult în baze sportive pentru, pentru toți și în sportul de masă. Eu zic că este o inițiativă foarte bună pe care trebuie să o susținem pentru că banii și soluțiile sunt la nivel uh, local, la nivel național și la nivel local și mai puțin la nivel uh, european. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt de acord 100% cu doamna Pac cunosc foarte bine ce se întâmplă în lumea sportului, dar nu am auzit până acum de această asociație. Mă bucur foarte mult că avem aceste capitale europene ale sportului. E o idee minunată aceasta. E un lucru foarte bun, dar este util numai dacă se face și publicitate a acestor activități, pentru că a, în acest fel aceste modele pot fi replicate la, de la un nivel la altul de asemenea, trebuie să existe o mai mare conștientizare și trebuie într-adevăr o publicitate mai accentuată. Nu știu exact cum funcționează acest. Aveți membrii? Care sunt membrii dumneavoastră? Din ce sunteți? Care este compoziția? Um, persoane fizice, cluburi de sport? Um, cine sunt membrii uh, Federației dumneavoastră? Și apoi criteriile pe care le folosiți de în vederea selectării, uh, selecției orașelor cărora le oferiți premiile, care sunt condițiile care trebuie întrunite de un oraș. Doamna Costa. Eu forse cunosc de da più tempo questa asociație, perché eh, è chiar că Am auzit despre această federație de ceva timp. Italia, ca și alte țări europene, lucrează în acest domeniu, în domeniul sportului. Și după părerea mea, această organizație este foarte apropiată de spiritul orașului Lisabona. De asemenea, conceptul, principiul subsidiarității este important. Într-adevăr, trebuie create condiții pentru ca acest lucru să fie accesibil pentru cel mai mare număr de cetățeni. Organizațiile non-profit, de exemplu, o inițiativă similară cu cea a Comisiei, atunci când vorbim de capitalele culturii sau capitalele culturale europene. În perioada însă de 9 ani de existență este destul timp, orașe mici, orașe mari, Nu toate orașele au avut această onoare, însă, de a fi capitalele sportului, însă trebuie să ne gândim în mod serios, să dotăm, să înzestrăm orașele astfel încât să poată fi evaluate, să, poate, să se poată măsura modul în care s-au realizat aceste obiective într-o anumită perioadă de timp. Este minunat modul în care au fost promovate aceste oportunități și activități sportive în orașele europene. Faptul că în această re rețea europeană deci aceste informații pe care le-ați solicitat, într-adevăr, trebuie să fie transpa mai transparente există sau nu ocazii, dacă se creează sau nu ocazii, oportunități. Ce competențe aveți în acest domeniu? Apoi principiul subsidiarității. Toate acestea sunt idei foarte bune. Modalitățile de recunoaștere, apoi. Și apoi atașarea unei anumite etichete europene unor uh, orașe europene, unor cetățeni europeni. Este o ocazie minunată aceasta pentru comisia noastră și, în primul rând, doresc să-i uh, salut pe domnul Lupateli și pe colegul dânsului aici, în Parlament, Parlamentul European, la comisia noastră. În... Știu că orașele mari și mici care au fost uh, premiate deja, cad în diferite categorii, categorii de orașe. Acest lucru este foarte important pentru că oferă ocazia tuturor să, fie, să poată fi recunoscuți, iar sportul pentru toți, fie că e vorba de cetățeni, de orașe, într o într-o sferă mai largă. Ați pus niște întrebări și Cred că domnul Luca, Lucateli, Lupateli le va, răspund, va răspunde la ele. De-abia acum competența noastră, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, se îndreaptă către are ca rezultat o prezentare mai importantă în Parlament și se materializează în activități mai concrete pe în domeniul sportului. Apoi, aspectul legat de voluntariat a fost menționat și el, este de importanță vitală. În ceea ce privește bugetul, cred că va trebui să punem un accent mai mare pe valoarea economică a sportului. Vin de la o întâlnire, o reuniune a Comisiei a, a, um, Regii, unde s-a subliniat importanța de a avea o linie bugetară pentru sport, Sperăm să ajungem în acest punct, numărul de locuri de muncă create în sport, ca și aspectul de, legat de voluntariat, trebuie să fie subliniat atunci când ne concentrăm pe această temă și apoi, dacă avem uh, un număr mai mare de europarlamentari care să fie implicați, să fie activi, să se adune semnături, poate că trebuie să adunăm uh, un număr mai mare, să, să, astfel încât influența să crească, să avem mai multe reuniuni pe această temă. Încă o dată îl salut pe domnul Pateli, pe colegul dânsului și vă mulțumesc foarte mult că vă aflați aici în mijlocul nostru. Mulțumesc, domnul Scuria. Contro. Domnul Scuria. Mulțumesc, doamna președinte. În momentul în care am cerut să se adauge acest punct pe ordinea de zi, am făcut acest lucru în cunoștință de cauză, pentru că știam foarte bine că această asociație trebuia să fie în contact cu comisia noastră, pentru că e vorba de o asociație care deocamdată încă nu este suficient de cunoscută. Și anume, acest. Știți că există aceste capitale ale sportului, care joacă un rol fundamental. De ce? pentru că acest lucru are consecințe asupra orașelor mari și mici. Oamenii se mobilizează în vederea sportului. Ceea ce am constatat noi este că de multe ori în orașele mici există într-adevăr o mobilizare extraordinară și de care trebuie să ținem seama. Nu știu exact cam care ar fi pasul următor Așa cum spunea și doamna Costa, poate că ar trebui să avem un fel de uh, drum de urmat asemănător cu cel al capitalelor culturale europene. Poate am putea face acest lucru pentru sport, cu atât mai mult cu cât tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. De asemenea, trebuie să vedem și la nivelul finanțării cum stau lucrurile, pentru că știm care cât de dificilă este situația bugetară în domeniul sportului și poate că am putea întări aceste linii bugetare. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul, spune doamna președinte, reprezentanților comisiei. Vă rog. Muchas gracias, señora presidente. Eh... Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum a spus domnul Lupateli, reprezentant al ACES, cu care deja de mai mulți ani de zile suntem în contact, această inițiativă a capitalei europene a sportului există deci de mai mulți ani de zile, ea a fost menționată în Cartea Albă și ceea ce putem spune din punct de vedere al Comisiei este că în plecând de la posibilitățile noastre bugetare destul de limitate, uh, putem să uh, analizăm proiecte care să fie înaintate anul acesta. Uh, este o inițiativă pe care noi am subliniat-o în Cartea Albă și acest punct de vedere, bineînțeles, uh, această inițiativă se bucură de sprijinul Uniunii uh, Comisiei Europene. Însă, în ceea ce privește participarea financiară, acest lucru va depinde foarte mult de bugetul comunitar uh, ulterior și de fondurile ce vor fi alocate pentru sport Știți foarte bine cum stau lucrurile, care sunt veștile, poate că nu sunt cele mai bune vești din acest punct de vedere. În orice caz, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți vreo întrebare specifică pe care doriți să mă adresați, rămân la dispoziție. So, damit ist die Diskussion beendet. Ich darf Herrn Lobatelli... Doamna președinte Parc. Mulțumesc, aici se încheie discuția, însă l-aș ruga înainte de toate să, domnului, l-aș ruga pe domnul Rupatele să răspundă la întrebările care au fost adresate. Domnul Lupateli, um, în ceea ce privește bugetul de care dispunem, avem 300 de mii de euro pe an. E bugetul de anul acesta. Am primit 100 de mii de euro de la Comitetul Olimpic Italian. Am primit 100 de mii din partea fundației și 100.000 din partea unui proiect care a fost, de fapt, selecționat și acceptat la nivel european. Cu alte cuvinte, reușim să supraviețuim. Cu toții suntem voluntari, nu avem niciun angajat, niciun salariat. Și de ce suntem voluntari? Pentru că suntem convinși că facem acest lucru în beneficiul cetățenilor europeni. Acest proiect supraviețuiește tocmai pentru că avem foarte mulți voluntari și sunt mândru de asta. Și vom continua. Avem 100.000 de mii de municipalități europene care sunt implicate. E un aspect fundamental dacă vrem să dezvoltăm politica în favoarea sportului în Europa. Dorim să ajutăm uh, orașele mici din Europa, de mai puțin de 25.000 de locuitori, dar și orașele mai mari, dar și capitalele, dorim să le ajutăm în această latură de dezvoltare a sportului. Avem 9 orașe europene și 18 capitale. Iată deci, acesta este angajamentul nostru. Vrem să continuăm cu susținere din partea prietenilor noștri din Parlamentul European, uh, cu susținerea dumneavoastră și, dacă e posibil, cu susținere financiară din partea Comisiei. Mulțumesc, spune doamna președinte. Eu aș avea o întrebare pe care doresc să o adresez reprezentanților Comisiei. Fondurile pe care îl așteptați din partea noastră, pentru că noi suntem cei care vor uh, uh, trebui să-și dea acordul. Uh, e bine, e nevoie de o cerere de ofertă publică sau cum? Mulțumesc, doamna președinte. Ne aflăm în faza pregătitoare în ceea ce privește uh, sportul și în uh, 2010 lansăm această uh, cerere de ofertă publică iar finanțarea la care s-a referit adinaur domnul Lupateli vine din partea programului Europa pentru cetățeni. Uh, însă nu e vorba de un proiect care ține de departamentul pe care îl reprezint eu, doamna Doris Bach. Deci, această asociație, acest ar putea să-și prezinte, uh, să, să înainteze o o aplicație și în, cadrul Anului European pentru Voluntariat în 2011. E Anul European pentru Voluntariat. Atunci, eventual un astfel de proiect ar putea fi luat în considerare în acest cadru. Da, într-adevăr, este o posibilitate. Cererea de ofertă publică pentru 2010, dar și în perspectiva anului 2011, an european pentru voluntariat, am inclus o linie bugetară și am înțeles că anumite de proiecte vor fi prezentate în acest uh, cadru. Dar, în plus de aceasta, mai există și programele consacrate uh, sportului. Și atunci când vom lansa cererea de ofertă publică, vor putea să candideze. Foarte bine, spune doamna președinte. Vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc pentru aceste informații faptul că ne-ați prezentat, iată, o situație pe care noi nu o cunoșteam cu toții. Unii erau la curent, 3-4 persoane cu domnul Kelly deja, deci 3-4 parlamentari care erau la curent. Iată că acum suntem cu toții la curent. Deci vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră de tip voluntariat și sperăm că veți reuși să găsiți fonduri și avem speranța că și Uniunea Europeană va putea contribui din punct de vedere financiar, pentru că e adevărat că dumneavoastră ajutați copiii din Europa în așa fel încât aceștia să-și găsească uh, un nou destin. Foarte bine, aici se